Colegas, vamos a empezar cuando estéis preparados. Dragi colegi, dacă sunteți pregătiți, vă rog să începem. Eh, declaro abierta la, la reunión. Declar deschis această ședință. După cum bine știți, Prima parte a reuniunii este de dedicată constituirii biroului Comisiei, alegerii președintelui și a celor patru vicepreședinți, conform regulii 204. În primul rând, trebuie să alegem președintele Comisiei, după care vom alege vicepreședinții. Trebuie să vă spun că dacă grupul ALDE îl înlocuiește pe domnul Charles Görens cu Frederic Ries. Mai există și alte modificări pe care vor să le facă alte grupuri politice? Se pare că nu. Se pare că avem uh, quorum, ceea ce înseamnă că votul va fi valabil. Apoi vom începe cu, președ... Eh, cu prezentarea președin... Eh, candidaților pentru funcția de președinte. Candidații au fost nominalizați de grupurile politice și aș vrea să știu dacă acești candidați sunt de acord să fie aleși sau să participe la alegeri. Necesito que alguien se presente. Salvo que vayamos a dejar vacante la presidencia. Cred că ar fi bine să se prezinte acești candidați. Scuza, fai tu? Eh, ma ieri sono stato la... Son... Îmi cer scuze. Ieri am fost la FET și, în mod normal, grupul politic își prezintă candidații în loc ca acești candidați să se prezinte singuri. Deci poate că cineva de la grupurile politice ar trebui să facă această prezentare. Putem să facem asta, domnule Panțeri. Ok, I belong to the same group and I would like... Eu fac parte din același grup și aș vrea să îl propun pe domnul Antonio, Antonio Panțeri ca președinte al Comisiei DROA. Acum îl avem pe domnul Panțeri, care a fost propus ca și candidat. Nimeni altcineva, nu mai uh, dorește. Putem să votăm prin aclamare, nu cred că e cazul să avem un vot secret. Mulțumesc. Iar continuar cu la sesiune. Vă rog să veniți aici ca să continuăm reuniunea. Grazie, grazie a tutti voi. Mulțumesc foarte mult tuturor. Vă mulțumesc pentru încrederea de care ați dat o vadă. De fapt, nu am pregătit un discurs pentru această alegere, dar uh, aș vrea doar să mă refer la două chestiuni foarte pe scurt. În această subcomisie după cum uh, bine știți, discutăm despre probleme legate de drepturile omului, care sunt uh, amenințate la nivel european și la nivel internațional din cauza situației uh, politice și financiare. Și cred că sarcina noastră este să apărăm cu fermitate drepturile omului astfel încât acestea să fie parte integrantă din politicile europene și relațiile între instituțiile europene și țările terțe. Și sper că așa se va întâmpla datorită contribuțiilor dumneavoastră și datorită angajamentului de care dați uh, dovadă și care sper că va caracteriza activitatea mea ca și președinte al Comisiei. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată și acum trecem la alegerea vicepreședinților. Aș vrea să rog diferitele grupuri politice să își propună candidaturile pentru funcție de vicepreședinte. Începem cu PPM. Mulțumesc foarte mult. Vă felicit uh, pentru alegerea dumneavoastră ca președinte. În numele grupului PPE îl nominalizez pe domnul Cristian Preda pentru funcția de prim vicepreședinte al Comisiei DROA, al subcomisiei DROA. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Există alte comentarii? Da, vă rog. cred că trebuie să spunem și noi că acceptăm să fim candidați. Deci accept și profit de această ocazie pentru a-i mulțumi președintei Elena Valenciano pentru activitatea sa, pentru că a lucrat totuși doi ani și jumătate în această subcomisie. Mulțumesc, Elena! Sono... Ci sono osservazioni, altre candidate? Există observații, există alți candidați? Nu cred. Deci putem să îl alegem pe domnul Cristian Preda ca prim vicepreședinte prin aclamare. Vă rog să veniți să vă preluați uh, locul. că. Al doilea vicepreședinte. Cred că e rândul uh, liberalilor. Mulțumesc, felicitări pentru alegerea dumneavoastră și uh, mulțumesc foarte mult um, doamnei Valencianu, care a fost până acum președinta subcomisiei noastre. ALDE este un grup important care vrea să o propună pe Beatrice Besera, aflată la stânga mea. Este o candidată excelentă, a fost vicepreședinte și în prima parte a mandatului nostru și cred că va avea o performanță bună și în a doua parte a mandatului. Mulțumesc! Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Confirm că accept această nominalizare și aș vrea să îi mulțumesc și eu în mod deosebit doamnei Elena Valenciano pentru angajamentul uh, de care a dat dovadă în uh, ultimii doi ani și jumătate cât a fost președinta acestei subcomisii. Președintele, excelent, nu există comentarii sau obiecții, așa că sugerez să o alegem uh, pe doamna Besera prin aclamare. Vă rog să veniți uh, la masa președinției. Al treilea vicepreședinte din partea PPE. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. On behalf... Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE aș vrea să-l nominalizez pe domnul Laszlo Tokes pentru funcția de al treilea vicepreședinte. Uh, Lasă că nu este prezent uh, astăzi aici, dar este de acord să candideze pentru această funcție. Probabil că ajunge în 1-2 minute. Lui ne e consapevole, sì. <laughs> Dar știe, nu? E la curent. E, se nu ci sono obiezioni, anche qui Dacă nu sunt obiecții, sugerez să îl alegem prin aclamare al treilea vicepreședinte este domnul Tăcheș. Quarto e ultimo vicepreședinte, la parola ai Verdi. Al patrulea vicepreședinte din partea versilor. O propun pe doamna Pilar în numele fracțiunii verzilor. Ia, danke. Lochbiller, îmi pare rău. Mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru propunere. O să continu. Și mulțumesc și eu, Elenei Valenciano, pentru uh, președinție. Mulțumesc. Da. E, bine, nu ci sono... Văd că nu sunt uh, obiecții, așa că vă propun să vă alegem prin aclamare. Abbiamo composto così l'ufficio di presidenza. E una volta composto l'ufficio di presidenza, permettetemi di... Avem acum biroul subcomisiei. președinte, ex-președinte de la pentru Diritti Umani. Vreau și eu să-i mulțumesc fostei președinte a acestei subcomisii cu care am lucrat împreună în ultimii doi ani și jumătate și cred că a fost o foarte bună colaborare. Consider că s-a achitat foarte bine de această sarcină Așa că în numele tuturor aș vrea și eu să-i mulțumesc pentru toate eforturile făcute și dau și cuvântul. Mulțumesc tuturor. Todos los vicepresidentes y el presidente quiero... Acum că avem uh, toți vicepreședinții și președintele, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au lucrat cu mine în ultimii doi ani și jumătate. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru colaborare și pentru faptul că de fiecare dată ați dat dovadă de disponibilitate și de deschidere pentru a face mereu un pas înainte, un lucru foarte important în această subcomisie. Sunt uh, sigură că voința noului președinte și a noilor vicepreședinți vor uh, contribui la îndeplinirea obiectivelor noastre pentru că activitatea noastră este foarte importantă, iar restul lumii este cu ochii pe noi. Cred că această subcomisie este mai apreciată în afara Parlamentului decât în interiorul Parlamentului. Cred că cu această echipă vom fi la înălțime și sub președinția domnului Panțării vom avea și mai mult succes. Mulțumesc foarte mult membrilor subcomisiei, cât și vicepreședinților, precum și staffului care au uh, lucrat de fiecare dată în mod foarte altruist pentru a ne ajuta să ne facem treaba în mod corespunzător. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru tot ce ați făcut până acum. Eh, Cred că putem acum să luăm o scurtă pauză de cafea, după care începem la 9 și jumătate. Deci, pauză de cafea, 14 minute. I will follow.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

Bine, possiamo iniziare la nostra... Cred că putem să începem. Mai întâi ar fi câteva anunțuri de făcut. Aprobăm ordinea de zi dacă nu aveți obiecții. Cred că nu sunt obiecții. Adoptăm și procesele verbale ale reuniunilor din 31 august, 28 noiembrie și 8 decembrie. Și dacă nu aveți nicio obiecție, trecem mai departe. Anunțurile președintelui. Pe lângă bun venit, un bun venit adresat tuturor uh, membrilor subcomisiei, vreau să vă spun că anumite competențe pot fi delegate biroului, precum și adoptarea de avize și amendamente. E o procedură folosită în prima jumătate a mandatului parlamentar, pare să fi dat uh, rezultate bune și dacă nu aveți obiecții, putem confirma că vom folosi aceeași procedură și în a doua jumătate a mandatului. Al doilea anunț cele trei rezoluții de urgență adoptate în uh, plenara din decembrie în legătură cu Academia Budistă Tibetană, situația minorității Rohingya în Myanmar și gropile comune din Irak. S-au adoptat trei rezoluții de urgență în ianuarie în legătură cu Indonezia, Republica Central Africană și situația din Burundi. Avem informații interesante, cred, pentru toată lumea. Prima este una mai puțin uh, fericită în legătură cu Bahrain. Pe 15 ianuarie 2017 au avut loc primele execuții uh, în ultimii ani, în urma unui proces inechitabil și în ciuda faptului că Victimele au spus că au fost supuse torturii pe durata detenției. Există și un risc uh, de alte execuții iminente. Analiza procesului sugerează că două persoane au fost judecate numai pe baza unor mărturii pe care și le-au retras uh, și autoritățile din Bahrain trebuie să introducă un moratorium privind cap pedapsa capitală imediat. Apoi, în legătură cu Israel, pe 18 ianuarie s-a anunțat că um, satul Umal al-Hiran va fi uh, demolat. Uh, în aceea zi, Amnesty International a cerut uh, o anchetă în legătură cu acțiunile violente ale poliției. După cum știți, acest lucru a fost deja discutat în subcomisia noastră. Și, în încheiere, avem vești mai bune din Gambia. După cum știți, președintele Jame, care a fost la putere, care e la putere de 22 de ani, a pierdut alegerile în fața candidatului opoziției, Adama Barov. A acceptat această înfrângere și apoi a hotărât că nu renunță la putere. Totuși, Barrow a depus jurământul pe 19 ianuarie la ambasada Gambiei în Senegal și pe 22 ianuarie președintele Jamex și-a recunoscut în sfârșit înfrângerea și este acum exilat în Guinea Ecuatorială, reușind să plece cu mai multe milioane de dolari din trezoreria statului. Și încă un lucru important, acum un an, Giole Regeni a dispărut în Egipt într-o misiune în care investiga activitățile <clears throat> sindicatelor. Corpul său mutilat a fost găsit uh, lângă un drum pe 25 ianuarie, uh, arătând semne de tortură. După un an încă nu știm ce s-a întâmplat domnului Regeni. Astăzi la 14.50, în, uh, lângă sala noastră de reuniune, o să invit pe toți colegii să participe la o scurtă, uh, un scurt eveniment uh, pentru comemorarea uh, morții sale și Uh, Domnul Alex Mayer, care îl înlocuiește pe domnul Howitt, va participa, vom face o fotografie și vom uh, semna o card pentru a cere dreptate pentru Giulio Regeni. Trecem acum la uh, subiectele noastre de pe ordinea de zi. Schimb de opinii în legătură cu combaterea impunității uh, actorilor nestatali și asumarea răspunderii pentru încălcările drepturilor omului. Ideea este că trebuie să vedem care sunt instrumentele care ne permit să constatăm încălcări ale drepturilor omului în caz de uh, crime de război, crime împotriva umanității, genocid și eventuale neajunsuri legate de actorii nestatali. Acești uh, invitați vor, ne vor prezenta situația actuală și procedurile în desfășurare în uh, instanțele penale internaționale, la Tribunalul Penal Internațional. Și o să ne ocupăm și de rezultatele comiterii acestor infracțiuni împotriva umanității, genocidurilor și um, voi prezenta pe cei care vor participa. În primul rând, doamna Laura Pasoni, o cetățeană belgiană care s-a alăturat ISIS, a mers în Siria, apoi și-a schimbat opinia a reușit să plece și a scris o carte încercând să împiedice pe alți tineri să meargă pe aceeași cale. Apoi domnul Andrew Clapham, profesor de drept public internațional și drepturile omului la Institutul Internațional uh, de Studii uh, privind dezvoltarea de la Geneva, predă uh, drept internațional, apoi Ah, prin Skype Mark Kersten, cercetător și profesor la Monk School of Global Affairs din Toronto, Canada și autor al cărții ah, Justiție în conflict, ah, efectele um, Tribunalului Penal Internațional și ale intervențiilor sale în încheierea uh, războaielor și uh, crearea păcii și doamna Stefanie Maupas, uh, jurnalist, specialist în justiție internațională, corespondent pentru Le Monde și alte uh, ziare din Haga. De asemenea, autor al cărții, uh, unei cărți despre uh, Cur- Tribunalul Penal Internațional, uh, Jokerul celor puternici, uh, care subliniază câteva aspecte critice în ceea ce privește Tribunalul Penal Internațional și uh, mai avem invitați și de la Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii. Voi da cuvântul vorbitorilor. Mai întâi, doamna Laura Pasoni. Bună ziua, mulțumesc că ne primiți aici. Uh, mă simt foarte uh, onorată. Am 31 de ani, am doi copii mici și m-am convertit la islam, uh, la religia islamică la 15 ani. În iunie 2014 până în martie 2015 am fost în Siria, am fost condamnată um, la trei ani de uh, închisoare cu suspendare și cinci ani de supraveghere de control judiciar. Am scris o carte despre radicalizarea mea în uh, perioada din Siria, întoarcerea în Belgia și deradicalizarea pentru a depune mărturie și a avertiza pe ceilalți. Dacă mă uit acum uh, de la distanță um, pentru a înțelege de ce am plecat, sunt foarte supărată pe mine însă. Uh, am nedreptățit pe mulți, familia mea și uh, mai rău am pus viața copiilor în pericol. Îmi dau seama de acest lucru și nu o să-mi iert niciodată. Când am plecat uh, în Siria, eram uh, sub multă presiune, uh, mă părăsise tatăl primului copil și uh, am considerat că cel mai bine e să renunț la tot și să plec. M-am informat pe internet și m-am și am devenit radicalizată, am uh, cunoscut o, recrut, o persoană care recruta și în mai puțin de două luni am plecat în Siria. Persoana care m-a recrutat uh, s-a folosit de slăbiciunea mea, mi-a arătat uh, filmulețe de propagandă, m-a asigurat că voi putea fi infirmieră în Siria, că voi fi utilă și m-a îndemnat să plec. <clears throat> Îmi asum propria răspundere, dar uh, sunt sigură uh, că m-a influențat faptul că cei din ISIS erau oameni curajoși care se luptau cu regimul Assad. Uh, când am ajuns acolo mi-am dat seama că nu sunt uh, decât minciuni, că Daesh uh, seamănă doar spaima, că femeile sunt considerate sclave, care n-au dreptul să se deplaseze, să comunice, să facă orice, n-aveam niciun drept eram acolo doar pentru a produce noi luptători. Nici nu se punea problema să lucrăm ca infirmier, era doar o capcană ca să ne păcălească. Foarte curând mi-am dorit să plec înapoi, dar uh, e, trebuie spus că e foarte ușor să te alături ISIS, dar foarte greu uh, să pleci de acolo pentru că nu vor să te lase să pleci. Am plecat în iunie 2014, înainte de califat, înainte de uh, execuții, înainte de atentate. Se vorbea, dar nu ca acum, despre aceste lucruri. Astăzi știu că sunt multe femei și copii care își doresc să revină, dar nu pot, sunt sequestrate acolo pentru că bărbații nu le lasă să plece. Am vrut să fug prima oară, singură, cu copilul meu și uh, bărbații din Daesh m-au găsit Trebuia să primesc 50 de lovituri de bici, dar pentru că eram însărcinată, nu a fost aplicată pedapsa, dar eram supravegheată tot timpul. A doua oară am reușit pentru că soțul meu de la vremea respectivă a dorit să fugă cu noi. Eram în șapte luni și jumătate însărcinată cu al doilea copil și din momentul în care mi-am dat seama cu groază în ce situație eram și eu și copilul meu, uh, mi-am dat seama că trebuie să fac uh, totul ca să plec de acolo. Nu puteam să-l las pentru că voiau să-l transform într-un viitor luptător, un terorist și eu nu-mi doream acest lucru. Căci la 8 ani îi iau de lângă mamele lor, îi duc în tabere de antrenament. La 12 ani îi trimit uh, pe front și îi căsătoresc astfel uh, cât să poată Uh, avea copii și ei. Uh, n-am vrut toate aceste lucruri pentru fiul meu, am vrut să rămână lângă mine, n-a văzut nimic din execuții, l-am păstrat tot timpul alături de mine și mama îmi trimitea pe internet temele ca să continuăm să, să urmăm și să învețe. Am revenit uh, în Belgia, mulțumesc țării mele pentru a doua șansă pe care mi-a dat-o și de aceea Uh, um, depun mărturie spunând cine sunt și uh, în mod public, pentru că toată lumea să înțeleagă. Am scris prima carte, apoi pe a doua um, și merg în școli uh, pentru a discuta cu tinerii și pentru a avertiza. Vreau în felul acesta să-mi spăl păcatele, pentru că ce am trăit e adevărat și Daesh și, și știu care e realitatea oribilă a Daesh. Sunt în continuare musulmană, dar sunt pentru un, o religie pașnică. Indiferent de religie, suntem cu toții oameni. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această mărturie importantă dincolo de greșelile făcute, trebuie să vedem forța pe care o aveți de a reveni pe calea cea bună, de a încerca să faceți ceva pentru generațiile următoare care să nu mai meargă pe aceeași cale. Vreau să salut curajul invitatei noastre, E impresionant, uh, mult succes pe viitor în munca dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați invitat uh, aici, până domnul, uh, Clap, domnul Andrew Clapman, în legătură cu impunitatea, în legătură cu încălcarea drepturilor uh, omului. Mă tem că voi avea o prezentare seacă, după această mărturie pe care am auzit-o. O să mă ocup de două lucruri. Cum uh, reușim să tragem la răspundere pe cei responsabili de încălcarea drepturilor omului în condițiile în care uh, TIP, uh, TPI nu are mm, jurisdicție și, în al doilea rând, care e dezbaterea doctrinală în legătură cu răspunderea actorilor nestatali, cu alte cuvinte, Daesh sau așa zisul uh, stat islamic pentru încălcarea drepturilor omului. Bun, la prima întrebare. Vorbim aici de răspundere penală individuală. Aș spune că în teorie există patru modalități uh, posibile de urmat din punct de vedere juridic. În primul rând, Curtea Penală Internațională pare să nu aibă jurisdicție asupra teritoriului sirian, dar strict vorbind nu e chiar corect. Mulți indivizi care combat pentru actor nestatali deja intră sub jurisdicția uh, Tribunalului Penal Internațional prin cetățenia lor. Se știe foarte bine că mulți uh, sunt iordanieni sau tunisieni, ambele naționalități intrând sub jurisdicția tribunalului, dar există și germani, britanici, australieni și așa mai departe. Urmărirea penală, procurorii de la TPI au spus că ei trebuie să se ocupe numai de crimele cele mai grave și pentru că conducerea Daesh în Siria și Irak și nu e asigurată de cetățeni de naționalitățile pe care le-am menționat, consideră că nu are temei să meargă mai departe. Nu știu ce vor spune colegii după mine, cred că vor fi dezbateri în legătură despre uh, TPI, așa că nu insist prea mult. Dar voi spune un lucru, să fie clar că e posibil ca un guvern nou sau guvernul din Irak să stabilească, să recunoască jurisdicția tribunalului prin așa numita declarație 12.3, care ar putea să aibă și efect retroactiv, astfel încât toate naționalitățile prezente în Siria și Irak, dacă e cazul, să intre sub jurisdicția Tribunalului Penal Internațional. Așadar, crimele comise acum sau care au fost comise în ultimii patru ani, eventual ar putea fi urmărite penal de către TPI. Lucrul cel mai important, aș spune în acest moment, e că probele legate de uh, infracțiunile comise ar trebui să uh, fie colectate în continuare, indiferent de cât de probabilă sau apropiată este urmărirea penală. Și la adunarea generală de la New York a ONU uh, din ianuarie s-a stabilit instituirea unui mecanism independent pentru urmărirea acestor infracțiuni și să adună probe în vederea unei eventuale urmăriri penale viitoare, în viitoare instanțe. ONG-urile de pe teren și din alte locuri continuă de asemenea să adune probe în vederea uh, aducerii lor în instanță pentru crime de război sau crime împotriva uh, umanității. A doua posibilitate ar fi să se creeze un tribunal penal internațional nou care să se ocupe specific de aceste infracțiuni. Multe dintre ele țin de jurisdicție universală. Deci un nou tribunal ar putea fi creat chiar și fără Consiliul de Securitate de un număr de state care ale, ar alege această soluție. Nu spun că ar fi ușor, ar fi clar um, întrebări unde să fie, cum să se plătească pentru el și cum să-i prinzi pe cei care comit infracțiunile. Dar ideea că nu există instanțe în care să fie judecate aceste persoane e prea simplistă și putem să depășim această problemă. A treia posibilitate, cea mai promițătoare în acest moment moment e să fie urmăriți în justiție în instanțe naționale în afara Siriei. Iarăși, acest lucru se poate întâmpla chiar dacă nu există o legătură directă cu țările respective, pentru că infracțiunile sunt atât de grave, tot mai multe atrocități, și după cum știți, Suedia deja a urmărit în justiție um, pentru tortură și executarea prizonierilor anumite persoane. Deci e o soluție. Și ultima și a patra opțiune ar fi uh, procese în Siria. E un proiect pe termen lung, dar o parte din colectarea de probe deja a demarat uh, și cred că acest Parlament a avut pe 13 octombrie o audiere în Comisia Jurii și pentru Drepturile Omului și uh, deja s-au analizat aspectele tehnice despre un tribunal nou care ar putea fi creat în Siria la un moment dat în viitor. În acest moment, personal, cred în continuare că Uh, deși numărul de infracțiuni nepedepsite pare copleșitor, uh, un sistem cu instanțe naționale în care să se apeleze la instanțele naționale ar fi benefic, ar putea să-i convingă pe cei care merg uh, în Siria sau Irak să combată pentru actorii nestatali că grupul pentru care intenționează să lucreze nu e chiar ceea ce și închipuie ei. E clar că mulți din acei așa zis, luptători străini nu cunosc toate faptele acestea și dacă ar fi multe procese foarte publice, uh, mai mare parte a publicului, al opiniei publice ar înțelege despre ce e vorba. O chestiune, nu vă răpesc prea mult timp cu dezbaterile doctrinale, dar pe scurt există o, un grup o școală de gândire care spune că dreptul internațional e un acord între guvern și oameni, uh, poporul său, un fel de contract social, dacă doriți, și o altă școală de gândire în care m-aș include și pe mine are o altă perspectivă a drepturilor omului, consideră că drepturile omului aparțin individului ca și uh, subiect de drept internațional și toată lumea are datoria să respecte acele drepturi, indiferent dacă vin dintr-un grup rebel, uh, reprezintă un stat sau se reprezintă doar ca persoană privată. Dacă ne axăm pe individ, dacă avem o astfel de abordare, și vedem că un individ e pradă unui grup militar uh, din America de Sud sau din Irak, dacă sunt, le sunt încălcate drepturile, demnitatea lor e încălcată în același fel. Fie că e vorba de actor nestatal, grup armat, grup terorist sau stat sau uh, traficant modern de slavi. Efectele sunt aceleași. Se poate spune dezbaterea se bazează pe puține, are pra- mică relevanță practică, pragmatică, pentru că, de fapt, organizațiile neguvernamentale și ONU continuă să adune probe în legătură cu încălcările comise de ambele părți. Aș sugera însă că e important să ne gândim că încălcările comise de grupurile armate și actorii nestatali, dacă vreți, sunt încălcare ale dreptului internațional din mai multe motive. Primul este că cei care îi ajut, ajută acele grupuri dacă vrei să-i prins pentru complicitate la încălcarea dreptului internațional, trebuie să admiți, cel puțin teoretic, că actorul nestatal a încărcat dreptul internațional. Deci, uh, orice afacere sau stat care ajută Daesh sau mm, persoane pentru a fi trase la răspundere trebuie să recunoaștem că grupul armat în sine comite o încălcare a dreptului internațional și nu doar uh, un abuz moral. Și, în același spirit, ar fi trist dacă o, un individ din Daesh sau alt grup n-ar putea fi urmărit în justiție pentru încălcarea drepturilor omului, cum ar fi uh, răpire, tortură, luare de ostatici, uh, pe temeiul că nu au încălcat dreptul internațional pentru că sunt actori nestatal. Probabil mm, mi-am epuizat timpul, așa că o să închei mulțumindu-vă pentru ce am auzit și încurajându-vă să nu vă temeți să combateți aceste grupuri armate, gândindu-vă la obligațiile lor. Există un proiect interesant în curs uh, pentru a scrie un manual, pentru că unele grupuri armate cer detalii despre cum se desfășoară un proces echitabil și cum trebuie să-și trateze în mod uh, demn prizonierii. Mulțumesc. Ora darei la parola a uh, Mark Kirsten. Mulțumesc, dau cuvântul lui Mark Kirsten căruia vreau să-i mulțumesc pentru că se găsește la Toronto, în Canada și e 4 dimineața, deci trebuie să-i mulțumim pentru că e cu noi uh, la această oră și participă la discuție. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, uh, mulțumesc foarte mult. Do this, and thanks to the other uh, the contributors on the panel. I want to talk to two uh, issues. First, I want to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 rămâneți în contact cu noi în caz că vor fi întrebări sau observații din partea deputaților noștri. Dau cuvântul lui Stefani Mopas. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această discuție. Vreau să mă refer la ce s-a spus în legătură cu Curtea Penală Internațională și capacitatea sa de a îi uh, trage la răspundere pe, eventual pe reprezentanții Organizației Statului Islamic. Profesorul Lavan spune că aceasta are o poartă de intrare uh, și anume să-i uh, trimită în judecată pe cetățenii țărilor care au ratificat tratatul, așadar să pe membrii Daesh care sunt francezi sau tunisieni sau iordanieni, deci țări care au ratificat tratatul. Să există și o altă posibilitate și anume Libia pentru că tribunalul care are competență să ancheteze în Libia din uh, februarie 2011, Consiliul de Securitate l-a sesizat pentru că Libia n-a ratificat tratatul, deci acest tribunal are competența de a face anchete la fața locului și această marjă de manevră Există și în Siria și cred că și în Irak, pentru că la început a fost o cerere din partea Libanului către procurorul TPI de a-i urmări pe responsabilii statului uh, islamic uh, din uh, Irak. Nu s-a referit la cei din Siria, vecină cu care avea relații dificile și au cerut pe cei din Irak și atunci procurorul a spus că intenționează să-i urmărească pe cei mai înalți responsabili, dar că cetățenii acestui stat nu erau, după știința sa, printre înalții comandanți. Uh, apoi, posibilitatea Libiei, aceasta a fost uh, invocată de câteva ori în intervențiile în serviciul, în, în fața Consiliului de Securitate din partea procurorului TPI. Rămâne însă întrebarea dacă uh, tribunalul are realmente capacitatea de a încheta în Libia. A emis trei mandate de arestare care deocamdată nu au fost puse în uh, aplicare. N-a existat așadar nicio arestare și niciun proces în fața Curții Penale Internaționale. Uh, și astăzi explică că nu intenționează să uh, facă anchete pe teritoriul libian pentru chestiuni de securitate. Și asta ne duce la ce a spus Mark Griston, și anume, trebuie curtea să intervină, trebuie tribunalul să uh, pentru că vedem acum o formă de privatizare a anchetelor. Există acest uh, ONG care a fost creat a zice că e un, un nou tip de ONG finanțat de mai multe state și care adună de trei ani deja uh, dovezi, uh, probe în Siria uh, va putea TPI să se bazeze pe ex- anchete externe făcute de organizații uh, externe ei, pentru că până acum a avut foarte multe dificultăți, în primul rând interne, funcționarea sa e foarte complicată, și apoi e vorba și de alegerile de politici penale care au fost făcute de procurorii care s-au succedat și asta face ca într-un într prim moment uh, această anchetă să fie aproape abandonată Uh, au existat foarte multe uh, neîncepere ale urmăririi penale, multe dosare care au fost închise. De fapt, toate ur- urmăririle care au fost începute pentru violențele care au urmat uh, uh alegerilor prezidențiale din Kenya, toate aceste dosare așadar au trebuit închise. Dosarele împotriva rebelilor sudanezi, de asemenea, au fost uh, din nou închise. Așadar, întrebarea care se pune este dacă tribunalul are capacitatea de a face anchetele și mai ales o anchetă de o astfel de amploare și cu astfel de, de o astfel de dificultate. În, uh, întrebarea uh, în ce privește urmărirea membrilor statului islamic ar fi dacă nu cumva uh, se poate face această urmărire în afara frontierelor, pentru că ei sunt uh, prezenți în Libia, există înalți responsabili acolo și poate uh, tribunalul ar avea capacitatea să-i urmărească și dacă nu cumva ar trebui să gândim în acest fel, dacă nu cumva ar trebui creat uh, un tribunal pentru Siria Uh, care să urmărească doar aceste crime comise, nu și cele din Irak, sau ar trebui creat un tribunal ad hoc care să îi urmărească pe toți cei responsabili de jihad armat, de luptă armată și uh, dacă urmăm definiția genocidului și a crimei împotriva umanității, deci dacă se caută elementul de intenție pentru Al-Qaeda, pentru Daesh, pentru așa mai departe, pentru toate celelalte organizații, deci intenția de a aplica o versiune rigoristă a șarii, uh, vom putea avea oare un tribunal creat pe această bază care să-i uh, judece pe toate aceste grupuri și să urmărim așadar și toate grupurile cu aceleași finalitate ca și statul islamic. Iată așadar o reflexie privind posibilitatea de a crea un organ ad hoc angajat într-o astfel de procedură. Euh, În ce privește crearea de noi mecanisme a Națiunilor Unite, de către Națiunile Unite, adunarea generală ONU din uh, decembrie a la această adunare au fost uh, voci care și-au pus întrebarea uh, dacă astfel, un astfel de mecanism ar fi independent și dacă el ar putea fi acceptat de către sirieni. Și de la început, uh, în ce privește activitatea de adunare de probe, probe care au fost adunate de sirieni care au fost pregătiți de procurori internaționali, încă de la început, voința lor a fost, dorința lor a fost să nu să nu le scape procesul judiciar, să nu se ducă în altă parte, ci să aibă loc acolo. Mă gândesc dacă nu cumva acest mecanism îi va depăși și Astăzi sunt grupuri diferite care se ocupă de adunarea probelor, dar am senzația că e oarecare neîncredere în acest mecanism. Se pune întrebarea cum va fi finanțat. El a fost susținut de mai multe state din Golf. Deci una dintre întrebări este dacă acest tribunal, acest mecanism ar trebui să fie finanțat uh, dacă nu cumva uh, ar avea o imagine de lipsă de independență, așadar, acest mecanism. Deci sunt întrebări care se pun uh, Uh, și pe care și le pun acești oameni care lucrează la adunarea probelor, ar trebui să fim foarte atenți uh, a crearea unui sistem judiciar internațional, fie că ar fi vorba de o sesizare a tribunalului, fie că ar fi vorba de un, un organ ad hoc, o instituție ad hoc, deci nu trebuie politizat, nu trebuie dată o, dată o conotație politică, cea care să dă impresia că acest organ are conotații politice. Și, pentru că efectele acestei situații ar putea fi uh, foarte negative. Mulțumesc, cred că avem toate elementele ca să putem deschide discuția noastră. Dăm acum uh, cuvântul deputaților care au cerut cuvântul. Uh, doamna Gal. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că a fost o, o parte foarte interesantă a discuției Până acum vă mulțumesc tuturor pentru informațiile oferite și a fost o idee foarte bună să introducem pe ordinea de zi acest punct. Sper că ne vom ocupa mai mult de el în activitățile subcomisiei noastre. Așa cum a spus domnul Clapman, uh, uh, mi s-a părut foarte important uh, să se listeze toate cele patru posibilități și vreau să subliniez că ar trebui să încercăm să urmărim lucrurile în fiecare domeniu în paralel și poate în felul acesta să ajungem undeva, pentru că aceste lucruri nu vor funcționa de pe o zi pe alta, e o procedură pe termen lung și cu siguranță trebuie să facem ceva. Și am o întrebare concretă pentru doamna Passoni și vreau să vă felicit pentru curajul dumneavoastră și pentru faptul că acum încercați să ajutați pe alții să evite să cadă în capcana aceasta. O întrebare specifică. Ce ați văzut acolo. Sunt grupuri uh, care sunt în mod special uh, atacate, țintite și față de care ar trebui să fim mai atenți sau districte speciale? Adică puteți cumva să faceți legătura între acești oameni uh, care sunt în pericol și un al doilea lucru ar fi ce le spuneți, cum îi convingeți să evite această capcană în care ați căzut dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul, doamna Post. Mulțumesc pentru toate aceste informații foarte interesante. Aș, sunt nerăbdătoare să avem discuții eh, suplimentare în viitor. Doamne Pasine, am o întrebare pentru noastră și în primul rând vă mulțumesc că eh, ați avut curajul să vorbiți aici și vă doresc numai bine viitor. Nu știu dacă am înțeles complet și corect ce ați spus la început, dar puteți să ne spuneți ce v-a atras, ce v-a făcut să vă alăturați ASIS? Mulțumesc, domnul Bashir. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu vreau să-i felicit pe paneliști pentru contribuțiile lor și să pun una sau două întrebări. Cu toate modalitățile juridice de a trimite în judecată actori non-statali și statali responsabili pentru crime împotriva umanității, crime de război și genocid, cu toate aceste posibilități fiind uh, uh epuizate, Există alte uh, căi de a uh, evita statul uh, gazdă sau Consiliul de Securitate și este acest lucru de dorit. În al doilea rând, cred că vorbitorii că un nou instrument internațional este necesar pentru a umple acest posibil, acest posibil gol din legislația internațională și în al treilea rând, ce se poate face mai mult pentru a-i uh, trage la răspundere pentru a-i uh, trimite în judecată pe cei care îi ajută pe uh, criminali. Mulțumesc. Doamna Lochbiller. Mulțumesc, am și eu uh, o întrebare asemănătoare. Și aș vrea să menționez că în Parlamentul European există un grup uh, de parlamentari pentru acțiune globală uh, care își propune să consolideze codul penal internațional. De asemenea, uh, discutăm și despre avantajele unui tribunal penal ad hoc. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Mopa, că ați uh, spus că trebuie să fim foarte precauți cu aceste tribunale ad hoc. Acestea nu trebuie să fie instrumentalizate de o anumită parte din uh, motive politice și nu pentru înfăptuirea justiției penale. Am o întrebare și către Serviciul de Acțiune Externă. Mulți dintre dumneavoastră au menționat că există o inițiativă privată a unor um, ONG-uri care fac anumite investigații în urma cărora prezintă date Tribunalului Penal Internațional. Cât uh, de departe uh, au ajuns instituțiile europene în acest uh, sens? Finanțează cumva aceste organizații? Și, domnule președinte, ați uh, spus un lucru la începutul uh, prezentării dumneavoastră. Toate acestea sunt chestiuni de natură juridică și vom supune în atenția Comisiei AFET aceste chestiuni în legătură cu Curtea Penală Internațională. Există o rezoluție din 2011 care uh, ne permite să consolidăm uh, această curte penală internațională. Însă va trebui să vedem cum dezvoltăm mai departe această politică. Am uh, discutat cu colegul Holzer de la Socialiști și am ajuns la concluzia că poate în viitor va trebui să analizăm și situația din Irak, să analizăm și propunerile dumneavoastră ce fel de tribunal sau ce fel de justiție penală promovăm uh, pentru um, abordarea crimelor de război comise în Irak. Cred că putem discuta în biroul extins aceste subiecte. Mai am și o ultimă întrebare, tot pentru doamna Pasoni. Este foarte rar să um, discutăm cu oameni care au avut legături cu ISIS În trecut uh, au existat uh, au fost uciși lideri proeminenți precum uh, Osama Bin Laden și probabil și în viitor și domnul al-Baghdadi. Aveți foarte mult sprijin public și faceți ceea ce trebuie. Însă, în interiorul statului islamic, aceste ucideri, practic, sunt uh, folosite pentru a recruta oameni noi. Este adevărat sau așa percepem noi, cei din afară? ISIS se folosește de aceste situații pentru a recruta alți oameni? Mulțumesc. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Mâine, la biroul extins, vom analiza această posibilitate. I will speak in Hungarian. Domnul Tökes, voi vorbi în limba maghiară. Megrendüléssel hallgattam asszonynak a vallomását. Am ascultat uh, cu mare tristețe mărturia doamnei Pasoni și am o întrebare cum se poate ca o persoană care a crescut în Europa Occidentală să ajungă într-o astfel de situație? Cum stabiliți legături cu aceste persoane? Mi-e greu să îmi imaginez un român sau uh, un creștin uh, din uh, Ungaria să-și găsească o cale pentru a comunica și pentru a lua legătura cu acești radicaliști. A doua mea întrebare, ce se poate face pentru a-i ajuta pe acești tineri care deja sunt uh, în proces de radicalizare. Foarte adesea, în Europa, încurcăm toleranța cu uh, propagarea răului. Asta nu este toleranță. Toleranța nu înseamnă să închidem ochii la astfel de lucruri uh, total inacceptabile. Și acum am o întrebare pentru profesorul Clapham. Există cumva un precedent legată de un uh, proces uh, de succes împotriva unor uh, lideri ISIS. Putem să-i arestăm într-un fel sau altul? Există vreun precedent în acest sens? Pentru că oamenii aceștia sunt criminali. Există vreo modalitate să-i aducem în fața instanțelor? Procesul de la Nuremberg ne-a arătat uh, că după al doilea război mondial, criminalii de război au putut fi condamnați pentru crimele de război. La fel și după războiul din Balcane a existat un tribunal ad hoc care s-a ocupat de crimele comise în fosta Iugoslavie. Poate că cea mai bună modalitate ar fi crearea unui tribunal ad hoc care să judece, să-i judece pe acești făptași și pe liderii ISIS. Pentru că acestea sunt crime foarte specifice și ar fi în interesul întregii umanități să acorde importanța cuvenită acestor cazuri. Președintele, mulțumesc. Doamna Mahiki are cuvântul din partea Serviciului uh, de Acțiune Externă. Um, thank you, Chair. Um, I was going... Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să um, fac o prezentare destul de detaliată a demersurilor UE împotriva impunității, dar am să mă limitez uh, la întrebările doamnei Lochbiller. Aș vrea să le mulțumesc uh, vorbitorilor pentru această discuție foarte utilă un lucru este clar și anume că Uniunea Europeană are o politică puternică împotriva impunității și uh, sprijină Curtea Penală Internațională. Avem și un cadru de suport uh, pentru justiția de tranziție tot o formă de sprijin pentru CPI. Uh, sigur că acestea sunt activități în curs de desfășurare și în ultimele câteva luni ne-am confruntat cu câteva provocări Există discuții în curs legate de planul nostru de acțiune și modul de implementare. Bineînțeles că vom revizui funcționarea acestei politici și a planului de acțiune. Acum, legat de întrebarea dumneavoastră, dacă există organizații care lucrează la colectarea de dovezi. Da, mulți dintre vorbitori au, vor, au făcut referire la Organizația pentru Răspundere Internațională. Este o organizație pe care am finanțat-o, am acordat un grant de 1,5 milioane de euro pentru um, Uh, funcționarea acesteia, am lucrat la clădirea de capacități pentru a ne asigura că au instrumentele necesare și independența necesară, astfel încât să-și desfășoare activitatea uh, pentru ca uh, rezultatele să fie utilizate în orice eventuale curți internaționale. Am lucrat în Siria la colectarea de dovezi, iar acum vrem să finanțăm și alte activități similare ale CIG cei în Irak. Acum, legat de Siria, uh, ne concentrăm ca toată lumea pe ce putem face acum, iar la nivel multilateral um, facem apel uh, la asigurarea accesului um, Comisiei de Anchetă a ONU în Siria. În, la adunarea generală din uh, decembrie, noi am fost un actor foarte puternic și am reușit să mm, facem ca această rezoluție să fie adoptată. Vrem uh, să mergem dincolo de colectarea de dovezi și să analizăm uh, modalitățile de urmărire penală în uh, viitor. Vrem ca aceste demersuri să fie um, complementare. De aceea colaborăm îndeaproape cu Națiunile Unite pentru a vedea cum uh, trebuie să arate termenii de referință și care ar trebui să fie forma pe viitor. Președintele, mulțumesc. Înainte să vă dau cuvântul, am și eu un scurt comentariu. Există o tendință potrivit căreia uh, unele state nu știu dacă intră sau nu sub incidența uh, curților internaționale. Deci trebuie să discutăm aceste lucruri. Acum le dau cuvântul vorbitorilor uh, fiecăruia 5 minute și încep cu doamna Mopas. Um... Donc sur, sur, sur la question des... Euh, euh, enfin, je sais plus qui posait la question. Nu mai știu cine a pus întrebarea legată de anchetele desfășurate de ONG-uri pe teren. Aceste anchete sunt finanțate de Uniunea Europeană, așa cum ați spus și dumneavoastră. Au fost finanțate de Regatul Unit, uh, dar și de americani. Aceste anchete Uh, permit uh, colectarea de dovezi care sunt apoi uh, incluse în baze de date în vederea unor viitoare procese. Nici nu mai știu în ce ordine să iau întrebările, pentru că nu prea sunt obișnuită cu acest gen de exercițiu. În ceea ce privește o sesizare pe problema Irakului, nici nu mai știu cine pune această întrebare, aș vrea să mă refer un pic uh, la Curtea Penală Internațională. Nu a fost o opțiune foarte mult explorată, dar anumite ONG-uri uh, analizează posibilitatea de a sesiza curtea uh, la nivel local, de exemplu, să se sizeze curtea pe problema Sinja. Consiliul de Securitate a sesizat curtea pentru crimele comise în Darfur. Aceasta a fost una dintre căile explorate în ceea ce privește o eventuală sesizare a Curții Penale Internaționale. Cred că am răspuns. Grazie.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 Grație. Dr. K. Grație. Um... Mulțumesc. Am fost uh, întrebat de către domnul Bashir dacă avem nevoie de un nou instrument internațional. Răspunsul meu este nu. Crimele comise sunt deja crime în baza dreptului internațional, nu trebuie să creăm uh, noi uh, uh, crime. Uh, Eh, oricum eh, deja ar trebui să fie crime pentru a putea fi eh, urmărite. Oricum, există un nou instrument internațional care se negociază la Geneva pentru crimele împotriva umanității. Și mm, va exista un tratat care probabil va adăuga noi obligații pentru state. Uh, în elaborarea acestui instrument va fi important să extindem uh, rețeaua astfel încât să îi acopere nu doar pe cei care au comis crimele împotriva umanității, ci și pe cei care oferă sprijin uh, pentru comiterea acestor crime împotriva umanității. Și revin uh, la un subiect abordat aici și anume și ca persoanele fizice și persoanele juridice să fie mm, urmărite penal pentru a oferi, pentru că a oferit asistență unor uh, structuri precum Daesh. Cred că se știe că unele dintre aceste grupuri uh, și-au finanțat activitatea prin um, jefuirea um, obiectelor um, de antichitate pe care le-au vândut pentru a obține bani și cred că trebuie urmăriți penal la nivel internațional. Apoi traficul de arme este o altă crimă. Cu siguranță Daesh primește arme pe anumite căi și cred că aceasta este o zonă subexplorată. În ceea ce privește uh, Consiliul de Securitate nu cred că aceasta este o problemă dacă statele doresc uh, să creeze un uh, tribunal ad hoc, uh, nimeni nu le împiedică să facă acest lucru. Și revin acum la întrebarea domnului Tökeș și anume dacă există vreun precedent. Dumnealui a menționat Tribunalul pentru fosta Iugoslavie. Probabil că Tribunalul pentru Ruanda este unul de succes în care actorii nestatali au fost judecați uh, pentru crime abominabile. Și acum, uh, dacă vreun lider uh, a fost urmărit. Vă dau numele lui Zadat din Afganistan, care a ajuns la Londra și care a fost judecat pentru luarea de ostatici și tortură și a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Totuși, aceste crime au un termen de prescriere și de aceea dovezile colectate sunt foarte importante, pentru că la un moment dat uh, unii uh, uh, făptași vor apărea într-un loc unde să poate să fie judecați. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Pasoni. Dumneavoastră ați atras foarte multe întrebări și comentarii, așa că vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. Că voi încerca să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Din câte știu eu uh, despre Daesh, cât am fost eu acolo, ca femeie nu am putut să aflu prea multe, dar cât de cât. De fapt, se urmărește generarea de teroare. Acesta este obiectivul lor. Încearcă să ne sperie astfel încât oamenii care nu sunt de confesie musulmană să denigreze persoanele de confesie musulmană și să ne separe. Și atunci uh, își uh, atrag uh, tot mai mulți recruți pentru a avea mai multă putere. Deci ei vor să distrugă orice altă religie pentru a instaura islamul. Vor să fie convingători și vor să uh, pună în față islamul, dar nu islamul de acum. Vor să revină în secolul 7, uh, pe vremea profetului. Vor să reinstaureze un mod de viață bazat uh, doar pe șaria. Deci ei nu vor o putere a religiei, ci o putere astfel încât să instaureze ce vor ei și să-i execute pe cei care nu gândesc ca ei. Eu am fost, mie mi-au fost uh, vândute niște vise. Eu m-am întâlnit de mai multe ori cu acel recrutator la Bruxelles. Și el uh, a reușit să mă convingă, pentru că um, eram într-o stare de slăbiciune, eram dezamăgită în dragoste. Compagnon, c'était le papa de mon premier garçon. Sigur că pare o prostie când te gândești. Toată lumea a avut decepții în dragoste. Dar eu n-am putut să fac față. Și el uh, a jucat această carte și mi-a zis că dacă mă alătur Daesh, uh, voi putea fi utilă. Mi-a spus că aici uh, nu sunt utilă, că nu mă va lua nimeni cu un copil îmi spunea că nimeni nu mă înțelege, ci numai uh, jihadiștii mă vor accepta cu un copil. Numai ei mă pot face fericită pentru că pot să, fac, să fiu infirmieră în Siria. Deci, practic, ne-au vândut niște vise. Uh, ne dau tot ce vrem noi să auzim când ești uh, foarte depresiv, bineînțeles că crezi toate aceste lucruri. Uh, crezi că ceea ce se oferă ei uh, e mai bine decât aici și de aceea am plecat. Am plecat peste noapte și în niciun an mi-am dat seama de toată acea oroare și mi-am dat seama că sunt numai minciuni. Acum uh, mi-a luat 9 uh, luni să plec. Eu uh, foarte repede mi-am dat seama, pentru că oricum este foarte greu să pleci de la statul islamic. Este foarte greu să îi deradicalizezi pe bărbați. Noi, ca femei, reușim mai repede, mai ales când avem copii. Pentru bărbați însă este mai greu, pentru că ei au această ideologie. Sigur că eu nu vreau, nu pot schimba lumea, dar vreau să mă întâlnesc uh, cu tineri care nu sunt uh, radicalizați uh, și să le explic care ar putea să fie capcanele întinse de acești recrutatori. Aș vrea să vorbesc și cu cei uh, radicalizați, uh, să le explic ce este islamul. Aș vrea să am un dialog cu ei, astfel încât uh, ei să reacționeze și să-și pună anumite întrebări să înțeleagă care este realitatea Daesh și oroarea pe care o propagă aceștia. Eu cred că... Okay. Mulțumesc. Cred că acest curaj și aceste eforturi merită susținut, susținute. E ceva foarte riscant și vă bucurați de sprijinul nostru. V-ați recunoscut greșelile și pentru noi e foarte de ajutor să auzim aceste cuvinte și pentru alții de asemenea, care poate nu le vor repeta. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor invitațiilor pentru participarea la această dezbatere importantă pe care ar trebui să o reluăm la un moment dat în viitor. Vă mulțumesc deci încă o dată, vă urez o zi bună și trecem la celelalte puncte de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc! Thank you. Bine, riprendiamo la nostra... Domnilor și domnilor, reluăm ședința. Domnule Bashir, continuăm reuniunea, cum spuneam, și o să analizăm amendamentele propuse de eh, membrii la proiectul de raport în legătură cu apatridia în Asia de Sud și de Sud-Est. S-au depus 109 amendamente și aș vrea să mulțumesc domnului, 139 uh, îmi cer scuze, și uh, mulțumesc domnului Bashir, care de altfel se va întâlni și cu raportorii din umbră pentru a pregăti amendamente de compromis. Încă nu s-a confirmat acest lucru, dar probabil pe 21 martie nu, pe 10-11 aprilie probabil se va vota în Comisia AFE. Domnule Bașir, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc colegilor pentru tot timpul de votat acestui subiect. La puțin timp după pauza de Crăciun, uh, vacanța de Crăciun, am primit 139 de amendamente pe care le-ați menționat. Majoritatea se încadrează în două categorii. Cele mai multe pleacă de la proiectul de text pe care l-am scris, încercând să-l îmbunătățească, și câteva altele par mai uh, degrabă intenționate a nimici textul meu. Totuși, sunt foarte încântat de faptul că niciunul dintre amendamente nu a depășit aria de acoperire geografică definită în titlu și în considerentul A Sper deci că am înțeles amendamentul 55 din partea domnului Post corect. E vorba acolo de uh, tibetanii apatrizi. Corectați-mă dacă greșesc, dar cred că vă referiți la cei care sunt în Asia de Sud și Sud-Est și cum ar fi cei din India și Nepal. Aș aprecia dacă mi-ați confirma acest lucru. Urmează să propun și amendamente de compromis. Aceasta este etapa următoare și cred că o să fie cam 15 sau 16, acoperind cam jumătate dintre amendamente. Cred că ar fi bine să ajungem la compromisuri în legătură cu colectarea de date și statisticile, uh, în legătură cu planul de măsuri pentru drepturile omului și democrație, în legătură cu instrumentele ONU, în legătură cu cauzele de bază, în legătură cu problemele ce rezultă din uh, statutul de apatrid, în legătură cu alte câteva chestiuni. Celelalte amendamente vor fi votate separat, pentru că e mai logic așa, chiar dacă unele vor deveni caduci automat dacă se adoptă propunerile de compromis. O să trimit uh, proiectul, proiectele de amendamente de compromis la timp pentru reuniunea cu raportorii din umbră. Și ajung la ultima observație, programul, calendarul. Voi încerca să întrunesc uh, o reuniune cu raportorii din umbră cât mai curând posibil. Cred că o să ne punem de acord uh, în legătură cu amendamentele de compromis într-o singură reuniune, dar dacă va fi nevoie, vom programa și o a doua. După aceea, votul în Comisia Fete va fi pe 10-11 uh, aprilie. E destul de departe în timp acest moment, dar e prima posibilitate disponibilă datorită mai multor misiuni DROA și altor chestiuni care intră în conflict cu reuniunile AFET. Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor din discuțiile prealabile și pentru amendamente. Aștept observațiile dumneavoastră acum, dacă sunt, dacă nu ne vedem în reuniunea raportorilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Voi da cuvântul acum raportorilor din umbra, domnul Preda. Mersi, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam mai întâi să mulțumesc raportorului pentru munca sa. Vreau să spun că mă bucură și pe mine numărul de amendamente propuse, care demonstrează că acest subiect e de mare interes. Sper că raportul va fi și un prilej pentru a înscrie apatridia pe ordinea de zi uh, și pentru a acorda acestei probleme un loc mai important, mai proeminent în politica europeană uh, privind apărarea drepturilor omului. Din păcate, apatridia este cauza foarte multor încălcări a drepturilor omului și amendamentele mele, precum și cele ale grupului uh, PPE se concentrează pe două aspecte principale. Primul este nevoia de a face o distinție clară între situațiile de urgență în care apatridia este cauza unei crize umanitare, cum ar fi în Myanmar sau Rohingya, situația Rohingya, și apatridia de lungă durată la care trebuie să ne gândim și, așa cum se spune de multe ori este inclusivă. Atunci când ne confruntăm cu o criză umanitară, nu trebuie să evităm, ezităm să condamnăm public situația, iar în ceea ce privește politica pe termen lung, cu siguranță Uniunea trebuie să-și definească niște linii clare de urmat, să se înzestreze cu instrumente eficace, cum ar fi cele de construirea capacității administrative și, de ce nu, să adopte și orientări în legătură cu apatridia. Amendamentele mele invită de asemenea ca instrumentele juridice internaționale privind apatridia, cum ar fi cele două convenții ale ONU uh, și care au dat, uh, să se arate deci că acestea au dat rezultate modeste. Acest lucru nu trebuie să ne permită să ne oprim. Cred că trebuie să atacăm problema din alt unghi de exemplu, Convenția privind drepturile copiilor e un instrument care ne-ar putea ajuta mult, pentru că aproape toate țările de pe pământ, de pe planetă, au ratificat această convenție și au adoptat legislație de transpunere și ar putea îmbunătăți foarte mult situația patrizilor în lume, dacă există această înregistrare a tuturor copiilor la naștere, de exemplu. O altă axă la care Uniunea ar trebui să se gândească mai mult este legarea apatridiei de alte probleme globale, cum ar fi implementarea Agendei 2030 sau combaterea traficului de ființe umane. Nu o să vă prezint acum toate amendamentele, așa cum le-am propus. Voiam doar să mai subliniez că trebuie să îmbunătățim și comunicarea în legătură cu apatridia, deoarece e în continuare puțin înțeleasă. Se face confuzia între apatrizi și teroriști, uh, uh, între apatridie și decăderea din drepturile de cetățean și uh, e suficient să ne uităm la amendamentele propuse de extrema dreaptă. Sper că raportorul va îndepărta acele amendamente atunci când va veni cu amendamentele compromis. Și în final, în legătură cu calendarul, pentru că a fost menționat, sper că va fi mai clar decât cel al Brexitului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Cristian! Doamna Soraya Post. Mulțumesc. Aș vrea și eu să-l felicit pe raportor pentru faptul că a scris un proiect de raport uh, bazat pe informații. Mulțumesc și celorlalți membri care au venit cu amendamente pentru acest raport pe un subiect arzător, astfel încât să fie un raport cât se poate de bun. E un subiect important pentru Parlament și trebuie să spunem că în multe documente despre drepturile omului și în programul de măsuri al declarației de la Viena se arată că drepturile omului sunt universale, indivizibile, interdependente și uh, legate între ele. Drepturile uh, fundamentale și libertățile fundamentale trebuie promovate ca primă răspundere de către guverne și printre acestea se numără și dreptul la o naționalitate. În societatea noastră de astăzi, în general, drepturile sunt legate de cetățenie. Uh, avem într-adevăr nevoie de o politică europeană pentru uh, apatridie și s-a promis în planul de măsuri că pentru drepturile omului că se va uh, stabili o colaborare între Comisia Europeană și Serviciul de Acțiune Externă pe tema patridiei. Producerea unui cadru general ar uh, trebui să contribuie și la uh, atingerea obiectivului înaltului comisariat pentru Refugiații al ONU de a elimina apatridia Uh, din lume. Se face legătura și cu discriminarea de gen, de exemplu pentru cuplurile uh, de o naționalitate care au un copil uh, lipsit de naționalitate, cum se întâmplă în Nepal, Brunei și alte state. Discriminarea aceasta este absolut inacceptabilă și reprezintă o încălcare a drepturilor omului și suntem, bineînțeles, îngrijorați și de copiii apatrizi. Aceasta este o cauză originală a viitoarei apatridii de care trebuie să ne ocupăm imediat. De asemenea, trebuie să identificăm mai bine și să protejăm populațiile apatride. O măsură importantă ar fi îmbunătățirea datelor canti- și cali- cantității și da- calității datelor. Ar trebui să subliniem și necesitatea creării unor organisme regionale care să se ocupe de eliminarea apatridiei. Și nu în ultimul rând, am vrea să reamintim că apatridia nu e singurul, uh, singura cauză pentru conflicte și migrație. Din potrivă, trebuie să vedem că dacă o persoană este apatridă, e ceva diferit de statutul de refugiat sau migrant. Majoritatea apatrizilor n-au plecat niciodată din locul unde s-au născut sau n-au traversat o uh, frontieră internațională. Acestea fiind spuse, mă bucur și aștept cu nerăbdare discuțiile din uh, reuniunea uh, raportorilor din umbră, astfel încât să ajungem la soluții împreună cu colegii. Pentru a răspunde la întrebarea raportorului, cred că ați înțeles bine, dar uh, de ce m-am referit la tibetani? de ce i-am pus în evidență. Pentru că sunt foarte numeroși în India. Și India se găsește în Asia de Sud. Și pentru că nu există date despre apatridie în India. Deci ar fi important pentru noi să știm aceste lucruri și să le menționăm. Mulțumesc, Soraya. Alți raportori din umbră nu sunt uh, prezenți sau nu au cerut cuvântul. Nu știu dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul. Nu? Comisia, nu? Atunci, domnul Bașir, pentru răspunsuri. Voiam să spun, domnule președinte, că sunt încurajat de răspunsul uh, domnului Preda și de intervenția doamnei Post. Abia aștept să lucrez cu ei și cu ceilalți colegi pentru a redacta un raport pe care să-l acceptăm cu toții. E un subiect foarte important, uh, apatrizii fiind supuși la tot felul de lucruri îngrozitoare în lume și sunt sigur că vom reuși să scriem un raport care să poată fi votat și agreat. Mulțumesc! Minunat! Sper să lucrați cât se poate de bine pe, pentru acest raport și sper că veți reuși să obțineți sprijin larg în comisie. Acestea fiind spuse, avem cam 20 de minute libere pentru că am parcurs subiectul foarte rapid, așa că mă tem că mai facem o scurtă pauză de cafea și ne revedem la 11 și 20 pentru o reuniune importantă cu Ellen Hansen, uh, consilier politic de rang înalt la înaltul refugiat pentru înaltul comisariat pentru refugiați.

Bene, possiamo iniziare di nuovo questa nostra riunione. Abbiamo <clears throat> uno scambio di opinioni. Reluăm ședința, avem un schimb de opinii cu doamna Helene Hansen, care este consilier politic la Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite, privind pactul global uh, asupra responsabilității privind refugiații îi urez bun venit, uh, îi mulțumesc că a venit de la Geneva pentru această discuție și am dori să ne informați în legătură cu rezultatele summitului UNHCR uh, privind uh, imigrația de la sfârșitul 2016, care a avut drept rezultat declarația din în New York, toate statele membre s-au angajat să își uh, împărtășească responsabilitatea față de această criză de migrație fără precedent. Obiectivul este adoptarea în 2008 uh, de către adunarea generală la ONU un, a unui pact global privind refugiații și migrația. În acest moment se lucrează la o soluție cuprinzătoare la problema refugiaților care să ofere un răspuns mai sistematic uh, la problema refugiaților și de asemenea favorabilă și țărilor care îi primesc pe baza acestui răspuns cuprinzător uh, pentru refugiați uh, Um, Oficiul Înaltului Comisar pentru Refugiați a primit uh, mandatul de a propune acest uh, pact global în 2018 și suntem onorați uh, că acest dialog are loc și sperăm că el va continua mult sistematic în viitor. Acestea fiind zise, o să vă dau cuvântul la aproximativ 15 minute și după aceea, evident, vom asculta intervențiile deputaților noștri la care veți putea reacționa, desigur. Vă mulțumesc, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a vă felicita pentru numirea în funcție de președinte a acestei subcomisii a Parlamentului European. Vreau să mulțumesc și doamnei Valenciana pentru uh, interesul său și dedicarea față de problema drepturilor refugiaților atâta timp cât a fost președinte al subcomisiei. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru că este un schimb de opinii, o să încerc să uh, fiu uh, succintă și apreciez, domnule președinte, că deja ați uh, făcut o prezentare generală a situației, dar dați-mi vă să mă refer la întregul proces și la ce se spune în declarația de la New York, care este structurată într-un mod pe care noi îl considerăm foarte util pentru a aborda problema uh, acestor fluxuri de refugiați și migranți uh, cu care se confruntă în special Europa, s-a confruntat în special în Europa în 2015 și într-o care măsură și în 2016. Așadar, declarația de la New York, care a fost uh, adoptată în septembrie, cred că a rezultat din fluxurile fără precedent care au uh, avut loc și schema pe care o stabilește este menită să fie una cuprinzătoare. Există angajamente care se aplică tuturor uh, celor care migrează într-un mod uh, neregulat și cred că uh, scopul principal este să ne asigurăm că drepturile tuturor sunt respectate din acest punct de vedere. Deci e vorba de oameni care uh, Uh, migrează în mod nereglementat, periculos, prin deșert, uh, peste munți și de asemenea, uh, după cum știm, încearcă să, traversează, să traverseze Marea Mediterană. Deci e vorba de toți oamenii care sunt implicați în aceste fluxuri migratorii mari și apoi există anumite angajamente care se aplică în mod specific refugiaților. Refugiații sunt considerați o categorie distinctă ca rezultat al faptului că în situația lor uh, particulară au pierdut toate protecțiile naționale și nu se pot întoarce acasă din cauza uh, persecuțiilor sau din cauza conflictelor sau a încălcărilor grave a drepturilor uh, omului. Sunt angajamente specifice și pentru migranți în general și în acest context ar trebui să spun că menținem distinția între migranți și refugiați. Cele două anexe ale declarației de la New York, după cum spuneați, doamnă președinte, uh, prima se uh, referă la pregătirile pentru acest pact global uh, privind o migrație sigură reglementată și sigură și, în al doilea rând, un pact global pentru refugiați. Mă voi referi pe scurt la Pactul Global pentru Migrație uh, și în acest context uh, cred că voi putea contribui cu uh, expertiza pe care am și apoi mai există și alte chestiuni care afectează ambele categorii și migranții și refugiații. Xenofobia, de asemenea operațiune de salvare pe mare, Uh, problemele uh, copiilor migranți sau refugiați, trebuie să ne uh, punem întrebarea care este statutul lor, trebuie să vedem cum pot fi feriți de detenție și, de asemenea, problema persoanelor strămutate din cauza schimbărilor climatice sau dezastrelor naționale. Deci sunt multe probleme care afectează toate aceste categorii. Pe cum știți, modalitățile de negociere ale uh, acestui pact global încă sunt discutate în Geneva de către facilitatorii principali și aceștia sunt reprezentanții permanenți ai Elveției și Mexicului. Uh, ei se ocupă de această chestiune și sperăm că până la sfârșitul ianuarie acest proces se va încheia. Uh, încă nu se știe exact ce uh, domenii tematice vor fi incluse, ce organizații vor fi responsabile, cât se va face la New York din această muncă și cât la Geneva, dar dați-mi voie să vin acum la anexa 1, uh, care e responsabilitatea înaltului refugiat și înaltului comisariat pentru refugiați și anume un cadru cuprinzător pentru refugiați. E vorba practic de o nouă modalitate de a asigura asistență și protecție pentru refugiați, dar și o modalitate de a mobiliza comunitatea internațională către o cooperare mai bună, mai multă responsa- împărtășire a responsabilităților, astfel încât uh, nu doar țările vecine uh, celor aflate în conflict să trebuiască să suporte toată povara, deci o modalitate de a întări solidaritatea. Așadar, uh, cadrul de, reacționa, de reacție CCR uh, se referă la toate aceste chestiuni și ce facem noi este să creăm un grup de lucru care să aplice acest cadru cuprinzător în practică într-o serie de țări pilot și într-o serie de situații. Avem trei țări uh, și situații pilot confirmate, Tanzania, Somalia și căutăm și alte uh, situații din Africa, dar și din Asia și din uh, cele două Americi. Așadar, lucrăm la această chestiune, dar în afară de aceste programe pilot, nu e vorba doar de programe pilot, ci și de a uh, crea o bază, de, o bază factuală pentru a avea un mai bun răspuns față de mișcările masive, de fluxurile masive de refugiați. Așadar, ce facem? Uh, este să aplicăm acest cadru cuprinzător de răspuns la problemele refugiaților, CCR, uh, unele elemente din contextul european, duc la mai multă împărtășire a responsabilității, mai multă solidaritate cu țările gazdă. Cred că e din ce în ce mai recunoscut faptul că această atitudine este esențială. Trebuie implicați actorii de dezvoltare uh, mult mai uh, timpuriu în proces atunci când reacționăm la fluxuri masive, căutăm soluții timpurii, incluziune, astfel încât mai degrabă decât uh, așa cum s-a făcut în trecut Uh, mai degrabă decât să avem politici de creare de uh, tabere de refugiați, uh, încercăm să includem refugiații care se află în țări gazdă, să includem în programe naționale de dezvoltare, în sisteme de educație, să aibă acces la locuri de muncă, la servicii de sănătate. Deci, cred că toate acestea reprezintă o nouă modalitate de acționare, o nouă abordare și, sigur, acest lucru nu este unic pentru sistemul Națiunilor Unite. Cred că e vorba de o recunoaștere mai largă a faptului că acest lucru este necesar. Începește procesul, suntem în prima fază a aplicării unui cadru uh, cuprinzător și UNHCR-ul a fost uh, mandatat să conducă, să inițieze să conducă acest, uh, această reacție, dar nu suntem singuri, colaborăm strâns cu statele membre ale Națiunilor Unite, cu grupuri regionale de state, cu sistemul Națiunilor Unite și cu alți jucători cheie, societatea civilă, sectorul privat. Toate acestea toate aceste entități sunt uh, stimulate pentru a avea o modalitate mai bună, mai sistematică și mai echitabilă de a reacționa la fluxurile de refugiați. Prima fază uh, se va încheia la sfârșitul acestui an. Am avut consultări cu ONG-urile în iunie anul acesta. Uh, ne vom uh, consulta în continuare cu societatea civilă, apoi vom avea dialogul înaltui comisar în decembrie, care se va concentra în special pe o reacție cuprinzătoare la problemele refugiaților și uh, consultările vor avea loc uh, uh, și la nivel informal cu state și cu alte păr- părți implicate, cu alți stakeholder, pentru a avea baza acestui pact global privind refugiații. Apoi, la începutul 2018 vor avea loc consultări oficiale. Sperăm să avem un document de consens pe care în altul comisar să-l propună în raportul său către adunarea generală, care se va face la jumătatea lui 2018. Uh, Și apoi acest raport va veni în conjuncție cu rezoluția omnibus a activității UNHCR, care va fi examinată de adunarea generală în noiembrie 2018. Așadar, Asta în ce privește uh, modul în care se vor desfășura lucrurile. Uh, lucrăm din greu ca să adunăm uh, baza factuală pentru aceste, pentru aceste inițiative. Europa de obicei oferă o susținere puternică și politică și financiară și nu mă refer la finanțare pentru UNHCR, ci finanțare uh, generală pentru sectorul de dezvoltare și sectorul umanitar și cred că ceea ce facem este uh, într-o coerență foarte mare cu inițiativele Uniunii Europene din ultimul an și considerăm că 2017 uh, va aduce oportunități foarte bune pentru a dezvolta susținerea politică în cadrul Uniunii Europene față de această inițiativă. Uh, cred că toți am fost, uh, am făcut față unor mari provocări în ultimii doi ani, dar provocările aduc odată cu ele și anumite oportunități. Deci aș vrea să vă încurajez să avem uh, o, această modalitate mai bună de a reacționa. M-aș opri aici, domnule președinte, și aș dori să discut aspectele și detaliile acestei inițiative. Vă mulțumesc, spune președintele, vă mulțumesc pentru intervenție. Cine dorește să ia cuvântul? Trei deputați, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut onoarea să fiu uh, raportoare pentru un raport numit Migrație și drepturile omului în țările terțe, adoptat de Parlamentul nostru în sesiune plenară și cred că în acest uh, raport, care a fost preluat uh, Eh, și supusă analizei Comisiei Afacerilor Externe privind politica externă a Uniunii în, ce, materie de migrație, cred că avem o serie de elemente pe care putem continua să eh, lucrăm. Abordarea noastră a fost să pornim de la respectul convențiilor internaționale și de la modul în care Uniunea Europeană eh, poate ar putea mai bine să colaboreze cu țările terțe pentru o mai bună integrare și un mai bun respect al uh, drepturilor migranților. Un comentariu uh, preliminar, mai mult decât oricând, uh, trebuie să fim vigilenți să încetăm să vorbim despre o criză migratorie, pentru că în primul rând ne confruntăm cu o criză a refugiaților și cu o criză a primirii refugiaților și a persoanelor deplasate, pentru că uh, cifrele uh, sunt Uh, din ce în ce mai îngrijorătoare începește creșterea numărului de persoane deplasate decât creșterea numărului uh, de refugiați. Vreau să vă dau câteva elemente privind evoluțiile din 2016. Deocamdată n-am uh, date ca să spun că tendințele din 2015 au fost confirmate în 2016. Mă bucur uh, să putem continua uh, a avea un dialog. Uh, cred că ați vorbit, domnule președinte, de un dialog mai sistematic în viitor pe aceste chestiuni. Cred că Comisia DROA, subcomisia DROA este locul cel mai potrivit pentru a continua să facem acest lucru și aș vrea de asemenea să fac un comentariu complementar. Spunem adesea că Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu în uh, exterior, dar și în interior. Mă îngrijorează, uh, trebuie să spun faptul acesta, mă îngrijorează evoluția legislației într-o serie de state membre privind pe de o parte dreptul de azil și apoi dreptul la, uh, la reîntregirea familiei și mă uimește faptul că o serie de state membre sunt din ce în ce mai reticente să dea statut de refugiat ca atare și preferă mai degrabă o protecție subsidiară de dimensiuni variabile. Uh, cred că acesta este un lucru care trebuie să ne preocupe dacă vrem să putem uh, lucra în mod inteligent și fără să avem situații în care... Deci nu putem să cerem unor țări terțe să facă acest lucru dacă nu reușim să o facem uh, în în uh, uh, propria, în țările membre. În ce privește țările terțe, aici trebuie să ne asigurăm că se adoptă legislație privind protecția migranților, indiferent care ar fi statutul lor, și să nu uităm problematica ratificării Convenției Internaționale privind drepturile uh, lucrătorilor migranți și membrilor familiei, de familii, familiilor acestora, care încă nu e ratificată de toate țările membre ale Uniunii Europene și de asemenea să ne concentrăm pe adoptarea legislației privind protecția refugiaților, începând cu legislația privind dreptul de azil și să ne concentrăm pe o mai mare respectare a Convenției de la Geneva în țările Uh, gazdă și țările cele mai lovite de criză și țările cele mai vizate de criză încă o dată nu sunt cele din Uniunea Europeană. Vedem din ce în ce mai mult o tendință de fluxuri migratoare sud-sud și nu sud-nord, deci avem multe responsabilități în materie. Să reamintim uh, și să subliniem aceste evoluții care uh, mi se par importante. Președintele, mulțumesc doamna Lochbiller. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă, pentru că uh, ați venit să ne vorbiți despre situația eforturilor privind pactul global uh, pentru refugiați. Începește uh, ce poate face Uniunea Europeană. Aș vrea să vă spun că noi, uh, cei de la Partidul Verzilor, avem uh, o abordare foarte critică față de abordarea Uniunii Europene față de acest uh, pact global, uh, pentru că Uniunea se uh, concentrează prea mult pe problema de securitate și de asemenea la întâlnirea la nivel înalt de la ONU s-a concentrat pe sancționarea statelor care nu s-a concentrat pe sancționarea statelor care nu cooperează în ce privește relocarea refugiaților, ci doar pe țările terțe și așa cum a spus doamna Vergiat, e nevoie ca să schimbăm această dezbatere în Uniunea Europeană, pentru că avem o serie întreagă de politici care în mod clar uh, deviază de la o politică bazată pe drepturile omului, politica Uniunii în domeniul frontierei, dar și acest uh, pact uh, pentru migrație. Deci cred că e bine să rezumăm aceste lucruri pentru că politica noastră e bazată pe acest uh, acord UE-Turcia, bazat uh, pe uh, presupunerea complet greșită că Turcia ar fi un stat sigur și cred că UNHCR-ul și uh, celelalte instituții uh, uh, legate de drepturi omului au criticat în ultimele luni Uniunea Europeană și au cerut să se întoarcă la o abordare bazată pe drepturile omului. Uh, deci sper că această politică se va schimba, deși nu sunt foarte optimistă din acest punct de vedere. În practică, eu consider că Uniunea ar putea face mai mult pentru a oferi angajamente de relocare. Cred că Uniunea Europeană împreună cu Norvegia și Elveția nu au relocat decât 100 uh, și 115.000 de refugiați sirieni în ultimii trei ani uh, și ați putea eventual să uh, comentați în legătură cu nevoia de locuri de relocare a acestor uh, refugiați. Și apoi, dacă ați putea să ne spuneți mai mult despre modalitățile prin care se pot gestiona uh, mai eficient marile mișcări de persoane. Ați vorbit despre proiecte pilot în Africa, poate ați putea menționa ceva și despre regiunea Asiei, despre activitatea din această regiune și cred că asta ar fi în principal și aș vrea să subliniez că noi în activitatea noastră aici ne bazăm foarte mult pe uh, activitatea UNHCR și a celorlalte instituții de, de apărare a drepturilor omului și uh, criticăm uh, politicile europene care nu se bazează pe aceste principii legate de drepturile omului. Mulțumesc, Eli. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru alegerea în funcție. Doamnă Hansen, am fost la New York la summitul UNHCA. Uh, a fost un moment important, după părerea mea. A creat uh, un imbol de care aveam nevoie cu, în mod aproape disperat, aș zice, atât pe această parte cât și pe partea cealaltă a Atlanticului. Și mi-amintesc când în altul comisar pentru drepturile omului, Zedra Adolf, a, făcut, uh, a ținut un discurs foarte onest și foarte pasionat și a spus că adevărul uh, dureros este că acest summit a fost organizat pentru că dăm greș. 60 de milioane de persoane sunt uh, uh, deplasate în uh, uh, lume și uh, ma, uh, ma, vasta majoritatea acestora sunt uh, în țări uh, terțe. Deci asta arată nevoia de a împărtăși responsabilitatea la nivel global. Summitul a fost și un semn de, a unei noi conștiințe că managementul migrației este o provocare globală care are nevoie de o reacție globală. Dar, în același timp, egoismul național în uh, negocieri, un lucru pe care îl cunoaștem foarte bine în acest Parlament, a împiedicat uh, soluții și mai ambițioase și angajamente imediate. Unele state membre nu vor să-și asume partea lor de responsabilitate. Deci prima mea întrebare ar fi, ce plănuiți să faceți pentru a vă confrunta cu această atitudine? Procesele de implementare și de follow-up vor duce la aceste acorduri globale și e crucial ca drepturile omului să fie în miezul acestui proces. În calitate de înalt comisar pentru refugiați, Filippo Grandi a spus, lumea nu vrea ca acțiunile noastre să rămână pe hârtie. Deci un mecanism de monitorizare pentru dreptul omului ar fi fundamental. Dar văd aici o problemă de coerență pe care o discutam și ieri la Comisia AFET și Comisia DEVE. Parlamentul European a susținut întotdeauna o perspectivă mai uh, holistă bazată pe drepturile omului, solidaritate și responsabilități împărtășite conform tratatelor noastre. Uh, am fi mult mai credibil să cerem un efort global uh, uh, de responsabilitate împărtășită dacă am da noi înșiși un exemplu în europeană, lucru care nu se întâmplă, pentru că de ani de zile doar șase state din cele 28 membre îndeplinesc cererile Uniunii Europene. Asta, e asta solidaritate și împărtășire a, egală a responsabilității, cum se spune în tratate? Răspunsul este clar nu. Deci cred și asta spune multe, că problema europeană nu e una de cifre sau de mijloace, ci de voință politică. Deci cum vedeți rolul Uniunii Europene în procesul implementării uh, pactelor globale și cum uh, vor arăta în cele din urmă lucrurile? Va fi o sumă de angajamente legate de relocare, finanțare, ajutor? Cum uh, va funcționa din punct de vedere practic și concret? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Hansen, uh, bun venit la Comisia DROA. E o discuție importantă uh, pe un subiect foarte uh, arzător. Mă întreb în ce măsură ați putea evalua nivelul de participare și de implicare a Uniunii Europene în discuțiile acestea. În ce măsură este Europa un partener uh, principal, un actor principal în efortul de a găsi soluțiile potrivite. Suntem destul de activi? Asta este prima mea întrebare. A doua mea întrebare începește fluxurile migratorii și procesele migratorii în general. Acestea sunt uh, de natură mai degrabă regională. În ce măsură examinează Națiunile Unite nevoia de cooperare regională crescută între țările afectate pentru a oferi uh, încurajare să coopereze la, nivel, uh, uh, la nivelul ONU, pentru că țări individuale nu reușesc să facă nimic singure. Uitați-vă la Italia, la Grecia. Avem nevoie de solidaritate și de cooperare regională de instrumente de cooperare regională și metode de cooperare regională din acest punct de vedere. Și apoi, vorbind despre uh, pactul global uh, în ce privește responsabilitatea, împărtășirea responsabilității pentru refugiați. Am înțeles că va fi un nou document care va oferi unele soluții și reflexii asupra situației actuale, dar va însemna asta că acest document ar putea să afecteze cadrul deja existent, cadrul fundamental deja existent uh, actual al Națiunilor Unite, deci se va schimba se vor schimba documentele fundamentale adoptate de Națiunile Unite și dacă da, când s-ar putea întâmpla acest lucru? Domnul Glitz. Grazie, signor președinte. Eh, Myślę, że wielokrotnie już też w swoich wypowiedziach w Parlamencie. Mulțumesc foarte mult. Am spus deja de mai multe ori în Parlamentul European, când am discutat despre diferitele decizii privind migrația în Consiliu. Am spus așadar că migrația nu este o problemă regională sau locală, ci mai degrabă o problemă globală. Este o migrație de mare amploare, care nu poate fi soluționată doar pe plan regional. Și pe fondul uh, presiunii migratorii din 2015 uh, și 2016, am constatat că Uniunea Europeană, care reunește mai multe state, uh, și care dispune de resurse importante, nu este în măsură să gestioneze singură acest fenomen, pentru că sursele migrației sunt foarte îndepărtate. Totuși, vreau să susțin și eu întrebarea colegului uh, Austrevicius. Văd că există totuși uh, o, un licăr de speranță. Și uh, această problemă începe să fie tot mai uh, prezentă în atenția liderilor politici. Există și alte probleme, cele legate de schimbările climatice, dar există această dimensiune umanitară care depășește cu mult contextul regional. De aceea aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Care este opinia dumneavoastră? Pentru că Până acum am avut o politică reactivă în care am reacționat la fenomenul migrației, mai ales în regiunile de conflict, în regiunile afectate de catastrofe naturale, care evident generau mari fluxuri migratorii sau fluxuri de refugiați care puteau să ceară statut de refugiat în prima țară pe care o considerau sigură. În ce măsură, în această nouă abordare pe care ne-ați prezentat-o, se va pune accentul pe lupta împotriva surselor migrației, pe cauzele primare ale migrației? Poate că va fi mai ușor uh, să facem acest lucru în regiunile de conflict și mai puțin ușor uh, în regiunile în care se produc catastrofe naturale sau care sunt afectate de sărăcie. Iar unde sunt conflicte militare, este cu atât mai dificil, în Orientul Mijlociu, în Siria, în Irak. Acest fenomen uh, este amplificat și de fenomenul terorismului. Un element important uh, din punctul de vedere al securității și gestionării conflictelor este protecția frontierelor. Au fost luate decizii recente în această privință chiar și în Statele Unite, legată de construcția unui zid. Aceste măsuri pot fi sau nu eficiente în funcție de gravitatea problemei. Oricum, există și motive care stau la baza acestor decizii. Este foarte important să combatem cauzele și rădăcinile fenomenului migrației. Nu credeți că ar trebui să vă gândiți la acest uh, subiect, astfel încât uh, Uniunea Europeană să se implice mai mult în dezvoltarea economică a anumitor țări care sunt sursă de migrație. De exemplu, recent au fost semnate acorduri cu unele țări din Africa, iar în paralel uh, au loc discuții privind schimbările climatice la nivel global. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Criticatul approccio dell'Unione Europeană. Ați criticat uh, abordarea Uniunii Europene și pe bună dreptate. Pentru că privim lucrurile dintr-o perspectivă a securității și nu dintr-o perspectivă a consolidării solidarității. Comisia dorește să reacționeze sau nu? Bună dimineața, stimați colegi. Dați-mi voie să mă prezint. Reprezint uh, Digi ECO, Departamentul Umanitar al Comisiei Europene. Bineînțeles că comentariile membrilor acestei comisii sunt foarte pertinente și uh, atot cuprinzătoare. Însă mandatul nostru este să uh, oferim mai degrabă asistență refugiaților în afara Uniunii Europene, în țările terțe. Deci, majoritatea observațiilor mele se vor limita la aceste aspecte. Ideea este însă că Uniunea Europeană lucrează de mai mulți ani la o agendă europeană pentru migrație. Este o agendă destul de cuprinzătoare care include aspecte uh, ale acțiunii externe, dar și sprijin pentru țările care găzduiesc populații de refugiați. Bineînțeles, uh, această agendă cuprinde și aspecte interne. Și toate acestea au legătură și cu regulamentul Dublin. Există și un cadru de relocare. Toate acestea sunt negociate acum cu statele membre, însă nu am să intru acum în detalii. Vreau doar să spun ceva ca reacție la uh, ce spunea reprezentanta UNHCR. Noi, uh, la comisie, am uh, urmărit uh, îndeaproape negocierile privind declarația de la New York. Uniunea Europeană a participat la negocieri și a negociat în numele statelor membre. Pentru migranți, uh, bineînțeles că trebuie să facem mai multe. Va exista un pact global pentru migrație. Se discută acum o rezoluție pe această temă și vom discuta puțin mai târziu despre conținutul său efectiv. Pactul global pentru refugiați are deja mm, o substanță considerabilă și avem și noi o opinie similară cu UNHCR. În sensul că trebuie să mm, privim uh, populația de refugiați uh, într-un mod uh, mai demn și să le asigurăm condiții de trai mai decente și mai demne în țările mm, gazdă. în ceea ce privește cadrul cuprinzător pentru refugiați, există anumite aspecte care ne plac și anume îmbunătățirea integrării refugiaților în comunitățile uh, gazdă, planificarea de acțiuni la nivelul uh, autorităților uh, din țările gazdă. Credem că acestea sunt elemente foarte importante care ne ajută să ne asigurăm că refugiații sunt abilitați cât vine vorba despre accesul la educație și accesul pe piața muncii. Uh, ei uh, trebuie să aibă acces uh, la fonduri pentru a se putea integra, pentru a putea avea acces uh, la diferite servicii sau pentru a se putea întoarce în țările lor. În trecut însă țările gazdă erau mai închise la astfel de aspecte, de aceea credem că acestea sunt evoluții pozitive. Un alt uh, element important în acest uh, cadru este elementul de protecție. Apreciem uh, un element util și anume că declarația de la New York recunoaște cadrul juridic existent pentru refugiați. Cred că este important să subliniem uh, că atât acest cadru pentru refugiați, cât și cadrul uh, mai general um, privind drepturile omului sunt um, confirmate și consolidate în declarația de la New York. Noi uh, realizăm activități pentru a oferi asistență umanitară refugiaților și altor persoane dislocate la nivel internațional. Vrem să ne asigurăm că oamenii au acces la înregistrare, la, document, la documente și vrem de asemenea să prevenim uh, violența bazată um, pe gen sau violența sexuală tot toate cu scopul de a garanta protecția drepturilor omului pentru refugiați. Vom vedea cum va evolua procesul uh, în viitor, vom sprijini UNHCR în identificarea țărilor pilot și credem că la nivel global trebuie să existe un proces participativ în care să fie implicate statele membre, societatea civilă, sectorul privat astfel încât să elaborăm un cadru îmbunătățit uh, în acest context al Pactului Global pentru Refugiați. Mulțumesc! Cred că siano state rivolte un po' di domande. Cred că vi s-au pus foarte multe întrebări, așa că vă dau cuvântul să răspundeți. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, uh, acestea sunt comentarii foarte importante și sper să pot răspunde la toate. Am să încerc să răspund într-un mod uh, sistematic. Primul vorbitor s-a referit la o criză a migrației. Este de netăgăduit faptul că ne confruntăm cu o criză a dislocărilor la nivel global. Cifrele s-au dublat în ultimii 10 ani și cu siguranță aceasta nu este direcția uh, bună în care să mergem, indiferent de ce se întâmplă în context european. Acum, uh, aici, uh, cifrele au mai scăzut din mai multe motive, însă nu avem timpul să le explorăm în totalitate. Vreau să stabilim puțin contextul. Există cam 244 de milioane de migranți internaționali la nivel mondial, potrivit unei evaluări um, ONU. Cred că marea majoritate a acestor migranți, ca să punem lucrurile în context, se deplasează într-un mod uh, legal, sigur, ordonat, care îmbogățește și aduce beneficii pentru țările de origine, dar și pentru țările gazdă sau de destinație. Așadar, uh, aceasta este imaginea de ansamblu. Însă, printre acești 244 de milioane de oameni, refugiații și persoanele dislocate la nivel intern uh, sunt uh, incluși în această cifră. Evaluarea noastră este că există cam 65 de milioane de oameni dislocați în mod forțat la nivel mondial, iar 25 de milioane dintre acești oameni sunt refugiați. Există însă și alte categorii de oameni vulnerabili, printre care migranți uh, care se află în țări de criză, afectate de dezastre, de războaie civile sau alte forme de criză. Și există și această interconexiune cu schimbările climatice și um, strămutarea oamenilor din cauza dezastrelor. Trebuie să mai spun că printre cei 65 de milioane există cam 40 de milioane de oameni uh, dislocați la nivel intern. În contextul uh, schimbărilor climatice, marea majoritate sunt persoane uh, care s-au deplasat la nivel intern. Există un cadru juridic diferit pentru aceste persoane care se bazează pe guvernele naționale și pe principiile directoare pe care le-am stabilit noi în această privință. În ceea ce privește tendințele, din păcate, numărul persoanelor dislocate în mod forțat uh, nu va scădea pe termen scurt uh, din cauza conflictelor prelungite sau a conflictelor nou apărute pe scena globală și s-a pus o întrebare legată de refugiați și protecția subsidiară. UNHCR a elaborat uh, noi linii directoare privind statutul refugiaților în situații de conflicte armate și violență. Pentru că uneori uh, se consideră că oamenii care fug de conflictele armate nu sunt uh, refugiați în baza Convenției ONU, însă acum ei se încadrează în definiția refugiaților. Dacă luăm Siria, de exemplu, um, acolo sunt foarte mulți uh, oameni uh, dislocați din cauza conflictelor și din cauza violenței generalizate. Um, asta nu înseamnă că nu se încadrează în uh, definiția de refugiați dacă nu putem să le oferim sprijin individual. Deci credem că este mai bine să le acordăm statut de refugiați decât acea formă de protecție subsidiară, pentru că astfel beneficiază de drepturile de care beneficiază refugiații în baza convenției, drepturi care sunt mai puternice decât uh, formele de protecție subsidiară. În contextul uh, statutului de refugiat, se pune accentul pe readmisie și returnare. Acesta este un uh, domeniu în care diferența între refugiați și migranți este foarte clară. Dacă cineva nu are nevoie de protecție internațională, atunci uh, statul uh, are, obligații, are această putere discreționară de a decide pe cine să returneze sau nu. Dar, evident, trebuie să ne asigurăm că oamenii nu sunt returnați în zone periculoase, în uh, zone violente, în zone în care sunt încălcări grave ale drepturilor omului. Acesta este un principiu um, general. Um, security, there's also has been a focus on security. S-a pus accentul și pe securitate. Uh, și cred că există o preocupare firească legată de terorism. UNHCR a elaborat linii directoare privind protecția refugiaților și um, asigurarea unei uh, securități adecvate și a protecției la frontiere. Aceste principii nu se exclud reciproc și marea majoritate a refugiaților fug uh, tocmai uh, din cauza acestor probleme pentru care vrem să-i protejăm. În ceea ce privește convențiile și cadrul juridic, intenția pactului global pentru refugiați nu este să submineze cadrul juridic existent și nici uh, arhitectura de protecție a refugiaților sau a oamenilor care sunt uh, dislocați într-un fel sau altul. În ceea ce privește timpul adoptării acestui uh, pact, noi vrem să consolidăm cadrul cuprinzător pentru refugiați. Practic, uh, lucrăm deja în această bază. Iar Pactul Global pentru Refugiați încearcă să obțină un angajament politic și un uh, consens politic așa cum uh, l-am întrunit în septembrie anul trecut, pentru că 193 uh, de state dintre membrii Națiunilor Unite au convenit asupra acestui fapt. Deci noi încercăm să validăm acest demers. În ceea ce privește uh, strămutarea sau relocarea, bineînțeles că vrem ca țările Uniunii Europene să reloce cât mai mulți refugiați și încercăm să identificăm locuri suplimentare pentru relocare sau căi Uh, suplimentare, de exemplu uh, burse sau oportunități de locuri de muncă pentru refugiați, dar și pentru migranți. Aceste măsuri ar putea atenua uh, presiunile, nu doar pentru persoanele implicate, cât și pentru comunitățile gazdă. Și ar reduce, de asemenea, um, impulsul pentru mișcări ulterioare ilegale. Acestea sunt măsuri care fac parte din acest pachet, măsuri pe care dorim să le implementeze atât Uniunea Europeană, dar și alți actori. Sunt de acord cu ideea că fluxurile migranților, de migranți au loc um, la nivel regional, nu doar la nivel național, mai ales că trăim într-o lume globalizată, iar efectele, efectele globale uh, se manifestă pretutindeni. O persoană pe jumătate daneză și pe jumătate australiană. Este clar că se deplasează la nivel internațional și sunt multe persoane în astfel de cazuri. Există și uh, Uh, țări pilot în Asia. Acum uh, suntem un pic precauți când vine vorba despre utilizarea acestui termen uh, pilot, însă sunt țări care găzduiesc refugiați de ani de zile, poate chiar de decenii și nu știu dacă acest termen pilot este cel mai bun. Ne uităm în mod clar la situația afganilor, avem discuții cu Iran și cu Pakistan, să vedem ce lecții putem să învățăm de acolo. intervențiile noastre în ceea ce privește refugiații sirieni sunt un alt exemplu și, de asemenea, ne uităm și la mm, țările din America Centrală să vedem unde găsim studii de caz. Aș dori să mă refer și la importanța cauzelor primare ale, acestei, ale acestui fenomen. Aceasta este o lacună în sistemul internațional. Uh, Bineînțeles, uh, este o lacună pe care nu o pot uh, aborda UNHCR și organizațiile umanitare. Însă aceasta a fost uh, prioritatea majoră a lui Antonio Gutierrez, care a fost anterior înalt comisar pentru refugiați și într-o serie de declarații publice a spus deja că prioritatea sa majoră este să prevină um, aceste cauze de bază. Dar oricum este la atitudinea statelor membre ale Națiunilor Unite să decidă. Dar cu siguranță este esențial să abordăm cauzele primare ale fenomenului, pentru că evident este mai bine să prevenim decât ca oamenii să trebuiască să fugă din țările lor uh, și să ne confruntăm cu această problemă. În ceea ce privește rolul Uniunii Europene, cred că este de la sine înțeles că Uniunea Europeană și Comisia Europeană sunt parteneri fundamentali pentru UNHCR. Atât uh, prin implicarea lor, cât și prin puterea exemplului. Cineva s-a referit la lecțiile învățate în context european, care evident sunt importante, și, evident, uh, Uniunea Europeană este și o sursă importantă de finanțare pentru UNHCR, dar și um, un set de, de comunități uh, gazdă. Uniunea Europeană este um, un uh, centru global important pentru dezvoltarea economică și joacă de aceea un rol esențial. Am să mă opresc aici deocamdată. A, aș vrea să mai adaug ceva. S-a vorbit uh, despre demnitate. Raportul secretarului general care a precedat summitul de la New York s-a referit la siguranță și demnitate. Așadar, se pune clar accentul pe siguranță, dar și pe demnitate. Aceasta este în beneficiul refugiaților, dar și al comunităților gazdă. Vă mulțumesc! Bine, grație! Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenție, pentru răspunsuri și acum îi întreb pe colegi dacă eventual mai au vreo intervenție, dacă nu e bine și așa. Domnule președinte, doar un lucru. Am mai menționat worries me uh, the most is that faptul că există această tendință îngrijorătoare ca politicile europene privind migrația și azilul să se îndrepte către o externalizare a răspunderilor. Vedem asta și în acordul dintre UE și Turcia și în noul cadru de parteneriat cu unele țări africane, dar și în propunerea de reformă a, a acelor dosare menționate de comisie. Această verificare sistematică pentru admisibilitatea oricui vine în Uniunea Europeană, astfel încât să poată fi trimis mai repede înapoi în țări terțe sigure, un concept de altfel foarte discreționar, mi se pare că, ne, că justifică discuția despre incoerență. Nu putem merge la New York să vorbim despre un efort mai global, pentru că 85 din acești oameni sunt în țările în curs de dezvoltare și în același timp să uh, construim ziduri, să creăm capacitatea de gestionare a frontierelor pentru ca oamenii să rămână acolo. De aceea vorbeam de coerență. Mulțumesc. Barbara, ca să continu ce spunea colega. M-ar interesa să aflu de la doamna Hansen, dar și de la comisie, care e temeiul legat de drepturile omului. Bineînțeles că e bine ca politica Uniunii Europene și a statelor membre e aceea de susținerea pazei de coastă libiene pentru a salva refugiații. E bine. Uh, Știm din exemple că există mare nevoie de formare în legătură cu drepturile omului și alte chestiuni. Știm că în Libia și uh, că acest paza de coastă aduce refugiații uh, în Libia pentru că operează în apele teritoriale. Dar ce se întâmplă cu refugiații? Știm că există muncă forțată, sclavie, uh, tot felul de probleme pentru refugiați. Dacă mergi în Sicilia și întrebi ce îngrijiri medicale sunt necesare uh, pentru refugiați, uh, se răspunde că suferă de fric, dar și uh, dau se, arată semne că au fost torturați. Deci, ce facem în continuare? În, a doua, în al doilea rând, a fost o conferință privind Afganistanul la Bruxelles în octombrie și s-a spus că ar trebui să fie fonduri suplimentare uh, pentru a spori capacitatea administrativă, dar uh, nu s-a adoptat niciun instrument cu forță obligatorie. Deci, mi se pare că e o tendință tot mai marcată de a trimite refugiații înapoi în Afganistan știm și de la delegația Uniunii acolo că în Afganistan situația nu e sigură. Iată problemele cu care ne confruntăm dacă vrem să avem o politică sănătoasă din perspectiva uh, drepturilor refugiaților. Spuneați că vorbiți și cu cei de la ONU. Se discută aceste lucruri în reuniunile internaționale? Oui, je vais volontiers m'associer da, o să mă refer uh, la delegațiile precedente ale colegelor mele și vreau să vă spun că um, apreciez faptul că ați uh, dat un context pentru cifrele menționate, un context global, pentru că mi se pare că avem prea mult tendința să ne concentrăm pe migrația nereglementată. Uh, situație în Uniunea Europeană care uită că găzduiește, primește mulți migranți în situație nereglementată, mai mult de 2 milioane, uh, dintre care 500 de mii de ucrainieni. Dar aceștia nu au probleme, nu ridică probleme. Uh, și mă veți ierta pentru sarcasm. Și după aceea mai sunt uh, cei din Statele Unite, americanii. Deci ne concentrăm pe țările din Sud, uh, suntem obsedați de aceste țări din Sud, lucru care nu are nimic de face cu realitatea mișcărilor migratorii către Europa. Cred că trebuie să subliniem acest lucru, să uh, redăm contextul global. Așa, și așa cum spunea și dumneavoastră, e important să spunem că între cei uh, 66 de milioane de refugiați, crește foarte mult proporția celor deplasați intern. Deci sunt probleme foarte specifice. Și încă un lucru pe care vreau să-l spun, în parte ca reacție la ce spuneți și dumneavoastră, și anume, spuneați odată ce un stat refuză să acorde protecție cuiva, aveți o marjă de manevră mai mare. Eu am o întrebare legată de această afirmație, cam în spiritul a ceea ce spunea și Barbara despre acordul cu Afganistanul, ca să înțelegem ce face un stat să acorde sau nu statutul de protecție dacă facem o comparație în Uniunea Europeană, putem spune cel puțin că există variație foarte mare o, între statele membre ale Uniunii în ceea ce privește posibilitățile de a primi, de a beneficia de un statut în, de refugiat într-un stat sau altul. Dar să refuz statutul de refugiat nu înseamnă, insist, că persoana nu mai are dreptul la niciun fel de protecție. Ori ceea ce vedem în prezent e că uh, cei care nu primesc drept de azil, tot mai mult sunt amenințați sistematic cu expulzarea sau chiar sunt expulzați. Eu sunt uh, franceză și constat cu tristețe că persoane, mai ales din Sudan și Eritrea, încep să fie amenințate cu expulzarea către țara lor de origine, din Franța. Cred că există o mare problemă aici. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să ai protecție internațională? Ce înseamnă să ți se refuze dreptul de azil? Și cred că trebuie să ne ocupăm de aceste lucruri. Și cum ați ales, mai vrem să vă întreb cum ați ales uh, țările pilot uh, din Africa. În regulă. O să evit o parte din întrebări. La prima. În legătură cu Uniunea Europeană. Mm, artele misterioase legate de arhitectura europeană. Vă amintesc de faptul că în 2016, în decembrie, s-a emis un document Protejarea mai bună a refugiaților în Uniunea Europeană și la nivel mondial. Vă atrag atenția pentru că în el facem o serie de sugestii, recomandări, propuneri care cred că au legătură cu îngrijorările menționate aici despre felul în care Uniunea Europeană a reacționat la fluxurile acestea majore. În legătură cu Afganistan, de asemenea, colega Emita Gahashi, care e aici, în stânga mea, mi-a spus că vice um, directorul nostru ajung pentru biroul din Asia o să se adreseze mâine Parlamentului European în legătură cu situația din Afganistan. și o să revin pentru a spune că sunt de acord că în Uniunea Europeană accentul s-a pus pe migranți în situație nereglementată și aș spune că și în Australia. Una dintre îngrijorări e că în mod cert e nevoie de atenție, chiar dacă trebuie să ținem și seama și de contextul general, pentru că nereglement, situația nereglementată duce la riscuri mai mari. Am văzut că sunt vreo șapte mii de oameni care și-au pierdut viața încercând să traverseze Mediterana în ultimul an. Deci e o problemă foarte deosebită. Cât privește refugiații respinși, și sunt perfect de acord în legătură cu ce ar trebui să se întâmple ar fi ideal să avem legislații armonizate în legătură cu refugiații, dar bineînțeles fiecare țară are sistemul propriu, lucru pe care îl respectăm și nu vrem să impunem în cel mai mic detaliu o anumită procedură, dar am stabilit niște standarde minime și considerăm că în ceea ce privește procedurile ar fi dorit să existe o procedură unică referitoare în primul rând la statutul de refugiat. În esență, pentru motivul pe care l-am menționat, și anume Convenția privind refugiații conferă anumite drepturi mai semnificative decât cele de care se bucură persoanele care nu au statutul de refugiat, dar mai există și obligațiile de netrimitere înapoi uh, și statutul de protecție internațională și noi am cerut statelor să nu trimită persoane înapoi acolo unde, în țările unde sunt um, dezastre iminente sau conflicte iminente. Deci uh, există un fel de ierarhie a soluțiilor, dar sunt perfect de acord că nu doar statutul de refugiat trebuie avut în vedere. Și totuși, cred că statutul de refugiat e mai cuprinzător decât se crede în general și de aceea am emis și orientări în legătură cu statutul de refugiat în contextul conflictelor armate și violente, pentru că mulți din cei care fug din America Centrală s-ar încadra uh, în definiția refugiaților, chiar dacă uneori uh, sunt puși în categoria migranților, pur și simplu. Uh, Acum, în funcție de ce am ales cele trei uh, țări, uh, um, în cazul Ugandei mă gândesc că e un caz model pentru că e o țară care are mai multe politici ce, am putea, ce ar putea fi duplicate și în alte țări în special includerea refugiaților în planurile naționale de dezvoltare. Atunci când sosesc în uh, Uganda, refugiații primesc o bucată de pământ, uh, au acces la servicii de bază, copiii au acces la educație, există programe chiar detaliate în ceea ce privește dezvoltarea și ajutorul umanitar. De asemenea, e o țară cu, cu fluxuri noi, dar și cu refugiați care sunt acolo de mai multă vreme, deci ni s-a părut că e un exemplu interesant. Tanzania, de asemenea, găzduiește refugiați de multă vreme, începe să implementeze politici bune. De curând și-a exprimat interesul de a ne contacta. Am fost acolo și am văzut că sunt politici care ar putea fi luate de model. Somalia este cumva o un caz mai complicat, mai greu și ne-am gândit că n-ar trebui să ne ferim de astfel de situații unde iarăși există o mișcare de repatriere voluntară destul de mare. Acestea sunt deci pe care le-am ales, dar suntem deschiși și flexibili și ne gândim la mai multe situații, nu doar pentru proiecte pilot, dar și pentru a da exemplu de bune practici sau pentru a reliefa carențe critice care ne-ar putea ajuta să ne îmbunătățim cadrul pentru reacțiile la problemele refugiaților. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hans. Uh, mulțumim și pentru răspunsurile suplimentare la întrebările mai detaliate ale membrilor și vă confirm că suntem deschiși la dialog și pe viitor ca să găsim împreună soluțiile cele mai potrivite pentru aceste probleme care vor mai persista și în anii următori. Acestea fiind spuse, vom distribui documentul din 2015 tuturor membrilor ca să fie informați. Vă mulțumesc încă o dată și ridic ședința. Ne revedem după amiază la orele 15. Thank you.